Good morning, please take your seats. So... Bună dimineața, vă rog să luați uh, loc pentru a putea trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. I would like to welcome uh, Mr. Han Hogervorst, uh, Chairman of the International Accounting Standards Board. Aș dori să-i spun uh, bun venit domnului Hogervorst, uh, președintele uh, IASB și domnului uh, Likanen, uh, președintele Fundației IFRS um, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate este o organizație independentă privată care lucrează la standardele contabile, um, standardele de raportare financiară care vor fi incorporate în achiul comunitar printr-o procedură de adoptare. Domnul Hoherfost a avut diferite funcții în guvernul olandez, a fost inclusiv ministru de finanțe și domnul Likanen a avut um, funcția de, de guvernator al băncii centrale din Finlanda timp de șapte ani, a fost uh, guvernator în Fondul Monetar Internațional, membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a fost uh, comisar european și ministru de finanțe în Finlanda uh, în diferite perioade din 1987 până în 2009. Și o să dau cuvântul domnului Ho- Hoherfost uh, timp de 10 minute. Chairman, uh, just, just to take a note of history. Domnule președinte, o remarcă cu, cu, cu, cu caracter istoric, pentru că Paul uh, Walker a decedat, a fost unul din uh, cei mai apreciați funcționari publici uh, pe planetă, dar a fost uh, și primul președinte al fundației IFRS a vizitat Bruxelles în anul 2002 uh, și am fost uh, prezent la momentul uh, respectiv. S-a, s-a discutat atunci despre faptul că nu mai exista încredere în standardele de contabilitate și că trebuie recâștigată această încredere prin transparență globală. Era momentul, la momentul respectiv și Uniunea Europeană uh, a început să accepte standardele internaționale de raportare financiară. Parlamentul European a fost uh, implicat de asemenea în acest proces. Au durat, au, au trecut deja de atunci 18 ani din 2002, dar uh, anul 2002 a fost un an uh, important din acest punct de vedere structura de guvernanță, de conducere a acestei fundații s-a schimbat. Acum avem un Consiliu de Monitorizare un consiliu din care fac, din care fac parte autoritățile uh, publice care uh, și cu care ne vom întâlni mai târziu, uh, mai târziu în Bruxelles. Membrii directorei fundației sunt o instituție care este condusă de, condusă de mine și există și un alt comitet director, directorat care sunt sarcinile uh, instituției noastre? Să revizuim chestiunile cu importanță strategică în ceea ce privește standardele de raportare financiară. Uh, o altă chestiune importantă este, se referă la uh, responsabilitatea care ne revine de a stabili și de a, păs- și de a păstra aranjamente financiare adecvate și pentru a, a, a adopta bugetul anual al, al fundației noastre. A treia uh, chestiune foarte importantă se referă la la numirea membrilor Consiliului pentru Standardele Internelor de Contabilitate, deci noi, administratorii fiduciari al acestei fundații, avem această responsabilitate și, în fine, trebuie să stabilim și să modificăm procedurile operaționale, aranjamentele consultative și uh, procedurile necesare în momentul în care aceste standarde sunt adoptate pe plan global, este important ca toată lumea să aibă încredere în procedura uh, care a dus la adoptarea acestor standarde, ca această procedură să fie una deschisă și mm, mă opresc aici și o să dau uh, cuvântul uh, colegului uh, meu și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat uh, din nou. Am fost uh, prezent în Comisia Econ de 10 ori deja și mă bucur, mă bucur faptul că mă pot uh, înapoi. După cum a spus Elki, Fundația IFRS a început în urmă cu, și a început activitatea în urmă cu 18 ani și de atunci 104, mai mult de 140 de țări au adoptat standardele noastre, standardele internaționale de raportare financiară, standardele IFRS. Um, standardul IFRS a devenit unul din cele mai importante standarde internaționale folosit uh, uh, peste tot, în ciuda tendințelor antiglobalizare care se manifestă în acest moment. Este vorba de un uh, important bun public uh, pentru investitori care pot să înțeleagă, să aibă încredere în declarațiile financiare de peste tot din lume. Toate fondurile de pensii uh, investesc peste tot în lume și pentru ele este foarte important să dispună de informații financi- financiare comparabile. Um, asemenea, informații financiare comparabile reprezintă un, uh, un, uh, un avantaj și pentru instituțiile financiare care pot folosi același limbaj de contabilitate peste tot în lume. Deci este un bun public extrem de important. Există uh, o excepție în economie, unde nu există într-adevăr un standard uh, cu caracter global și la această uh, excepție mă voi uh, referi astăzi, IFRS 17, standardul pentru activitățile de asigurare, care încă nu a intrat în vigoare. Dacă v-aș ruga să-mi puneți următoarea imagine. Deci există acum uh, o varietate cuprinzătoare de contabilitate în ceea ce privește societățile de, de asigurare. Există abordarea depășită istorică care se bazează pe uh, contabilitatea istorică, ceea ce înseamnă că um, obligațiile mm, din domeniul uh, pensiilor, de exemplu, sunt calculate la ratele dobânzilor din urmă cu 10-20 de ani, când uh, ratele de dobândă erau mult mai înalte. Acum, societățile de asigurări trebuie să achiziționeze obligațiuni de stat care deseori aduc cu sine niște rate ale dobânzii negative, deci este o imensă provocare pentru societățile societățile de asigurări și există foarte multe norme de contabilitate care nu surprind daunele cauzate, cauzate de acest mediu al unor rate de dobândă negative. Tocmai eh, de aceea eh, Consiliul, Comitetul eh, pentru Stabilitatea Financiară cere adoptarea acestui standard pentru că situația contabilă de acum nu reflectă realitatea. Pe această imagine puteți să vedeți diferența între uh, garanțiile oferite de multe societăți de asigurări clienților și de uh, profiturile pe care le pot obține de pe urma obligațiunilor de stat și puteți să vedeți că în multe țări, uh, de fapt, profitul este unul negativ. În Corea, în Japonia, în Taiwan, în parțial și în Germania, societățile de asigurări au probleme pentru că investițiile lor, de fapt, uh, sunt în pierdere. Și sunt sigur că această problemă nu ar fi fost una atât de gravă dacă contabilitatea ar fi fost clară de la bun început, dacă ar fi ținut seama de um, nivelul actual al ratelor de, do- de dobândă și nu cel istoric, un nivel istoric care nu mai este relevant și este un exemplu foarte bun despre cum o proastă contabilitate poate afecta uh, un model de afaceri. Următoarea imagine, vă rog. Deci, după cum am spus, am introdus standardul IFRS 17. Nu aș dori să vă dau prea multe detalii pentru că este extrem de complicat <laughs> și vă veți da seama de acest lucru când va trebui să-l adoptați. Însă, ideea principală este că nu se mai bazează pe costurile istorice, ci pe uh, costuri uh, actualizate permanent care reflectă costurile adevărate ale opțiunilor și ale garanțiilor oferite. Um, s-a îmbunătățit foarte mult modul în care sunt recunoscute veniturile. În acest moment, multe societăți de asigurări recunosc ca, ca venituri depozite primite de la clienți. Cred că vă puteți închipui că un, o bancă sau un uh, Uh, un, administ- un administrator de fonduri de investiții nu ar face niciodată acest lucru. Uh, desigur, discutăm și cu, alți, uh, cu alte instituții, cu EFRA, cu grupul, grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară despre acest standard și încercăm să, să discutăm cu toată lumea pentru a avea un standard adecvat. Discutăm cu toată lumea, ascultăm părerea tuturor și ascultăm și părerea EFRAG, desigur. Uh, pe, par, pe parcursul etapei de implementare acestui standard, după cum am spus, unul extrem de complicat, foarte multe chestiuni au fost menționate de societățile de, as- de asigurări de peste tot și EFRAG ne-a întrebat dacă nu am putea să simplificăm implementarea prin uh, modificarea pe aici pe acolo acestui standard. Și aici ce vă pot arăta este că din, din cele 10 chestiuni uh, ridicate, 6 au uh, provenit de la EFRAG și am reușit să ne ocupăm de unul dintre aceste subiecte menționate de EFRAG. Desigur, Uniunea Europeană este una din cele mai uh, importante părți, uh, una din cea mai importantă uh, parte semnatară a fundației noastre, deci uh, tocmai de aceea ne dorim să răspundem preocupărilor din partea Uniunii Europene în mod cât mai responsabil. Un alt proiect de care ne ocupăm acum se, referă, se numește declarațiile financiare primare, foarte importante pentru investitori și pentru societățile comerciale în același timp. Este vorba de a structura mai bine declarația de venituri. Se în acest moment se definește sus revenue-ul, intrările și profitul uh, undeva în jos și nu prea multe informații între uh, partea de sus și partea de jos uh, pe un, a unui bilanț contabil. Și um, tocmai de aceea foarte tocmai de aceea au existat foarte multe măsuri Uh, inventate de societățile comerciale în ultimele decenii pentru a acoperi lacuna uh, respectivă. Uh, și sunt măsuri care um, deseori sunt prea optimiste și nu reflectă prea bine performanța reală din punct de vedere economic a unei societăți comerciale și am considerat că a venit momentul să intervenim, să definim diferite subtotaluri și să cerem o disciplină mai mare când vine vorba de folosirea acestor măsuri care nu reflectă principiile de contabilitate general acceptate, GAP. Și pentru că uh, informația, uh, schimbul de informații devine tot mai automat și ne-am dat seama că cu cât există un volum mai mare de informații, cu cât se recurge mai mult la automatizare, cu atât este mai important ca toate aceste informații să fie uh, structurate în mod adecvat. Și domnule președinte, dacă mai am puțin timp, aș dori să mă refer la rolul nostru în raportarea financiară mai cuprinzătoare din partea societăților comerciale, inclusiv raportarea financiară de durabilitate. Toată lumea este interesată de acest subiect. Pe noi ne preocupă în primul rând raportarea financiară, însă am recunoscut dintotdeauna că o sumedenie de informații cu relevanță financiară de exemplu, informații privind modelul de afaceri, uh, informații privind uh, activele um, imateriale ale unei uh, societăți comerciale. Sunt informații care nu prea pot fi surprinse pe un bilanț contabil sau printr-o declarație financiară, pentru că sunt informații greu de recunoscut și de măsurat. Însă ne-am dat seama că aceste informații sunt relevante pentru investitori și Uh, că aceste informații ar trebui să se regăsească în rapoartele uh, anuale și am uh, publicat deja orientări generale neobligatorii despre cum ar trebui să fie redactate aceste rapoarte anuale. Și ne-am dat seama că informațiile privind sustenabilitatea devin tot mai relevante pentru stabilitatea financiară și actualizăm comentariile din partea managementului pe acest, uh, pe acest subiect, uh, pentru că s-ar putea ca rezultatele financiare să fie afectate de durabilitate nu acum, dar poate pe viitor. Nu scriem noi uh, standardele privind durabilitatea, dar punem la dispoziție un vehicul util pentru raportarea acestor standarde. Și în fine, câteva cuvinte despre IBOR, știu că în Europa există preocupări despre uh, înlocuirea indicelui IBOR cu un alt indice. Ce pot să vă spun, și că lucrurile ar deveni mai complicate, ce pot să vă spun este că împreună cu Comisia Europeană lucrăm îndeaproape pentru ca um, Comisia Europeană să poată să uh, adopte acest indice uh, cât mai repede posibil și mă opresc aici. Mulțumesc. Trecem la runda de întrebări și răspunsuri uh, de câte 5 minute. Uh, numele Pepe are cuvântul doamna Sirpa Pietikainen. Thank you for your introduction. Mulțumesc pentru introducere. Aș dori să subliniez două chestiuni doar. Vorbim de aceste provocări legate de profitabilitatea lichidităților pentru companiile de asigurări și în același timp avem o problemă cu investițiile depreciate în cărbune. Apoi, mai avem și restricția neintenționată care vine din regula de calcul a IFRS, conform căreia este foarte dificil să faci investiții pe termen lung dacă acestea sunt ușor riscante. Mi-ar plăcea să primim un răspuns din partea dumneavoastră legat de cum am putea să rezolvăm uh, această dificultate și apoi aș vrea să înțeleg cum uh, vă gândiți uh, să faceți ajustări la calculele LTI sau la uh, contabilitatea cu privire la durabilitate, pentru că e clar că avem nevoie de un sistem armonizat uh, aici, să înțelegem ce măsurăm și cum anume o facem, exact așa cum se întâmplă și în ceea ce privește uh, aspectele economice pentru a uh, evita uh, riscul major pe care îl uh, avem în ceea ce privește uh, mediul sau alte chestiuni care țin de mediu. Mă gândesc că și această ă, problemă va fi una majoră în comparație cu riscurile financiare. Da, mulțumesc, este o întrebare foarte bună, o întrebare cu care ne tot confruntăm ă, în ultima vreme. Să presupunem că Uniunea Europeană introduce o legislație foarte dură pentru industria ă, care exploatează gazele naturale și țițeiul. Poate că astfel industria va fi obligată să oprească toate activitățile de explorare sau majoritatea lor în următorii trei ani. Cerințele de contabilitate arată astfel astăzi încât dacă um, companiile nu mai pot să aibă profit pentru investițiile pe care le fac în infrastructură, atunci um, regulile noastre normale de contabilitate deja uh, le-ar uh, cere uh, să renunțe la această investiție și asta să apară în situația veniturilor și pe bilanțul lor contabil. Dar să spunem că asta s-ar întâmpla în următorii 3 ani, 2 ani sau chiar la anul. Uh, până la urmă, contabilitatea obișnuită își face treaba, nu trebuie să schimbăm prea multe lucruri aici. Sunt apoi uh, firește și alte riscuri mai pe termen uh, lung pe care și le pot asuma astfel de companii din industrie pentru următorii 10 ani, să spunem. Poate că se consumă mai mult combustibil fosil acum decât oricând în trecut. Uh, apoi totul depinde de uh, climatul politic, uh, această industrie trebuie să se gândească la mult mai multe restricții care se vor impune în următoarea perioadă, deci sunt mai multe elemente de luat în calcul, lucrurile sunt mai nesigure. Prin urmare, totul trebuie să-și găsească locul în noul sistem de uh, contabilitate, adică să se explice mai degrabă calitativ decât financiar ce se întâmplă, care sunt posibilele amenințări pentru companie pe viitor. Aveți timp pentru o întrebare scurtă suplimentară, dacă doriți. Cu siguranță asta lasă loc uh, dezbaterii. Aș dori, pe lângă această aceste date mai uh, degrabă calitative, să existe și reguli de contabilitate mai stricte pentru că putem calcula câte tone de dioxid de carbon uh, sau uh, cât Uh, litri de apă sunt necesari, uh, care ar putea fi impactul asupra biodiversității pe care l-au uh, activitățile companiilor și așa mai departe. Deci cred că aici am putea să integrăm astfel de elemente și să ne gândim la un astfel de cadru de contabilitate globală. Deja există anumite cadre și scenarii pe care le avem Există un task force care se ocupă cu dezvăluirea informațiilor relevante pentru uh, mediu, care solicită companiilor să își elaboreze scenarii pe termen lung legat de modul în care ar putea să se desfășoare activitățile lor. Aceste informații sunt foarte importante și uh, totuși trebuie spus că sunt uh, oarecum mai imprecise. Uh, contabilitatea se uită la ceea ce s-a întâmplat deja, deci are o viziune îndreptată spre trecut. Da, este mai strictă. Însă genul acesta de informații ar putea să-și găsească locul în uh, secțiunea noastră de uh, uh, management. Până la urmă nu vorbim doar de vorbe goale, ci și de cifre. Mulțumesc din partea SND. Irno, Anela Umă. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă bucur să avem în fața noastră niște experți atât de bine pregătiți. Am două întrebări. Prima uh, se leagă de IFRS 17 și cealaltă vizează rolul sectorului de audit. Cum spuneați, uh, Uh, domnule Licanen, ați fost activ când s-a creat acest uh, sistem despre care discutăm acum. Acest lucru este foarte important pentru că încrederea și transparența, până la urmă, sunt uh, cheia nevoii de a avea de partea noastră publicul atunci când vorbim despre sectorul public și despre sectorul asigurărilor. Însă, astăzi, știm că nu toate statele aplică cu adevărat uh, Uh, standardul uh, IFRS 17. Ceea ce este o mare uh, surpriză pentru mine e că Statele Unite nu aplică aceste standarde, deși au contribuit la crearea acestui sistem. Domnule Licanen, aș dori să văd care sunt părerile dumneavoastră legate de motivele din spatele acestei decizii al Statelor Unite și apoi cum afectează asta comparabilitatea situațiilor financiare legate de asigurări, declarațiilor de asigurare. Apoi mă interesează și rolul sistemului de audit, pentru că știm că contabilii au uh, un rol critic de jucat uh, aici. E clar că trebuie să înțelegem că dacă companiile sunt sincere în ceea ce privește finanțele lor, în ultimii ani au fost foarte multe scandaluri, uh, iar contabilii au avut aici un rol negativ de jucat. Aș dori să văd care sunt părerile dumneavoastră în legătură cu autoritatea Uh, cu propunerile făcute de Autoritatea Europeană pentru uh, Concurență în ceea ce privește serviciile de consultanță în domeniul auditului și în ceea ce privește uh, constituirea unui organism unic de audit pentru a înțelege cum arată finanțele companiilor. Ce părere aveți în legătură cu aceste propuneri? Mulțumesc foarte mult, domnule Hedeloma și domnul Hedelum a fost uh, cândva ministru de uh, finanțe, domnule președinte. În ceea ce privește acum contextul istoric, uh, pe bună dreptate, ați spus că Statele Unite au fost implicate de la bun început în elaborarea acestui standard. Paul Walker a fost personalitatea cheie în acest proces, însă pe durata crizei drumurile noastre s-au despărțit. Vreau să subliniez faptul că încă relațiile de lucru sunt în regulă uh, astăzi. În ceea ce privește rapoartele uh, financiare, acestea, când vin de la noi, sunt acceptate pe piețele americane și la fel se întâmplă și cu rapoartele americane. Știm că există tensiuni în relațiile comerciale, uh, de exemplu, dar uh, în lumea financiară lucrurile nu stau așa, ci din contră. Uh, ultima dată ne-am întâlnit cu omologii noștri americani la New York. Am uh, discutat și cu DCC, care este autoritatea care își asumă responsabilitatea pentru acest proces în Statele Unite avem o relație bună cu ei, deci lucrurile funcționează. Situația nu este ideală, ne-ar plăcea să avem același standard, însă în domeniile critice avem aceleași principii până la urmă și ambele părți uh, își doresc să nu se creeze în acest domeniu probleme. În același timp, AFRS uh, ajunge din ce în ce mai uh, departe. În ianuarie am fost în China și în India, puțin mai devreme și în Japonia încercând să văd uh, cum uh, implementează IFRS aceste jurisdicții uh, din lume. Și mi-am dat seama că vorbim până la urmă despre standarde globale. Nu știu dacă uh, toate companiile folosesc aceste standarde, însă majoritatea o uh, fac. Este foarte important pentru noi uh, să existe o implementare cât de cât similară peste tot în lume. Da, cel mai bine ar fi să fim cu toții la un loc, dar dacă nu, atunci e bine să împărtășim principiul că n-ar trebui să existe niciun fel de probleme, ci să ne asigurăm că va exista întotdeauna o coexistență pașnică uh, între noi și astfel standardele globale ar putea să devină mai reale decât sunt astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Uh, aș dori să adaug și eu ceva ca răspuns la această întrebare. America s-a hotărât în 2011 să folosească, uh, să, să facă din nou uh, uh, uh, gapul să aibă mai multă importanță, ceea ce a fost o mare dezamăgire pentru noi atunci. Uh, multă lume ne-am așteptat să se îndepărteze de IFRS după aceea, dar asta nu s-a întâmplat. IFRS a continuat să capete importanță. Mai mult de o treime dintre companiile japoneze folosesc uh, sistemul acesta IFRS pur. Diferența dintre standardele uh, chineze și IFRS este, uh, sunt aproape inexistente. Uh, India folosește la fel IFRS, deci există un proces de convergență care a continuat în restul uh, lumii. Deci, într-adevăr, acesta este un standard global, poate fi folosit aproape peste tot și sper că dacă vom avea succes în a consolida folosirea IFRS în toate aceste state care să uh, facă toate la fel până la urmă, uh, va veni vremea la care uh, companiile americane să-și dea seama că dacă ar folosi același sistem de contabilitate și același limbaj cu IFRS-ul vor avea de câștigat. Nu este neapărat domeniul meu de uh, implicare, însă am și eu păreri personale în legătură cu acest uh, subiect. Dacă două companii sau două firme de audit sunt responsabile pentru uh, aceeași sarcină, uh, individual, uh, responsabilitatea individuală se uh, uh diluează. Aceasta este o problemă. Mi se pare de asemenea puțin bizar atunci când spui uh, că firmele de audit uh, au eșuat, trebuie să reacționăm prin a uh, le dubla uh, cifra de afaceri, pentru că asta se va întâmpla până la urmă, ele vor ajunge să aibă mult mai, mai mult de, de lucru. Până la urmă se consolidează tendințele de control în audit și în contabilitate dacă trebuie folosite două standarde diferite. Deci, uh, cred că ar fi o soluție proastă. Uh, mă gândesc la sugestia uh, Regatului Unit și cred că vor renunța la ea. Cel mai bine ar fi să se facă o separare mai clară între audit și consiliere. Acest lucru ar fi mai util. Eu prezidez uh, Comitetul de Audit și pot să vă spun că există o problemă acolo e greu să obții candidați uh, prin intermediul auditului decât uh, uh, mai de mult, pentru că mulți preferă să se ocupe acum de consultanță, e mai profitabilă. Din partea Renew nu am vreun nume, dorește cineva să intervină acum? De a, la fel se întâmplă și în ceea ce privește ID. Bun, Sven Gigol atunci din partea verzilor. Da, bine ați revenit în noul Parlament. Uh, mi-aduc aminte că am avut un schimb interesant de opinii cu dumneavoastră de mai multe ori în trecut. Uh, Parlamentul acesta are noi membri, mă bucur și să-l văd pe domnul Licanen uh, aici în noul său rol. Mi-ar fi plăcut ca multe dintre propunerile dumneavoastră și altele să fie acceptate de colegiitor în ceea ce a privit uh, reforma structurii bancare. Interesant este însă să vă privim pe dumneavoastră acum în acest nou rol. Aș dori să mă folosesc așadar de acest prilej pentru a încerca să uh, discutăm puțin liniile generale ale relațiilor noastre. M-a bucurat ceea ce ați spus și e clar că uh, cel mai mare proiect al acestui mandat al Parlamentului este Pactul Ecologic. Parlamentul și-a exprimat sprijinul larg pentru acest uh, pact ecologic. Există o dezbatere foarte vie în ceea ce privește contabilitatea uh, și uh, ce înseamnă asta pentru conturile companiilor. Din partea domnului uh, Hogerfost, uh, înțelegem că uh, se merge însă mai departe decât uh, uh cifrele. Uh, Uh, am primit și un document al domnului Anderson care spune în principiu că uh, s-ar putea să apară uh, sarcini suplimentare pentru sistemele financiare atunci când obiectivele de mediu vor deveni uh, concrete. Însă mie mi se pare că o astfel de formulare nu este suficientă și nu se ridică la nivelul așteptărilor uh, mari părți a actorilor interesați, uh, așteptări care există din partea dumneavoastră. Uh, deci ar trebui să existe niște schimburi fiscale, dar ERSD ar trebui să răspundă acum și la uh, dorințele care uh, vin din partea Comisiei și a Parlamentului. Însă veți spune oare uh, că doar atât v-am cerut și că ați răspuns deja? Pentru că modul în care veți răspunde dumneavoastră va fi un test în cel din urmă, domnule Licanen, v-aș dori să reflectați la un aspect. Există oare opțiunea ca în cele din urmă o parte din membrii care vin din Europa să fie aleși în mod democratic în instituția dumneavoastră? Pentru că um, Există dubii că această instituție nu are nicio legătură cu uh, alegerile democratice. Eu cred că Europa ar trebui să reconsidere asta uh, așa, de principiu. În ce privește cea de-a doua chestiune, firește, Avem uh, o Constituție de la formare, însă de atunci s-a schimbat lucrurile și avem un comitet de conducere din care face parte și comisia care răspunde în fața dumneavoastră. Până la urmă, administratorii fiduciari sunt nominați separat, nu există alegeri directe, însă, firește, înțeleg ideea dumneavoastră și putem reflecta de acum la această posibilitate. Nu e prea simplu atunci când uh, organizația este uh, cu adevărat globală și există 144 de state membre. Nu știu cum am putea face asta de democratic, însă firește mai putem continua discuția. Apoi, în ceea ce privește acest pact ecologic, aș dori să fac un comentariu. Urmăresc cu mare interes această chestiune. Există un uh, economist uh, francez, Christian Golfier, care este foarte faimos și care a spus că întotdeauna uh, metoda cea mai eficientă este uh, taxa comună, pentru că atunci se internalizează toate costurile. Însă trebuie să fim de acord uh, cu Este vorba, mă scuzați, de taxa de carbon. Însă lucrurile pot să ajungă să se complice extraordinar de mult. Astfel, la IFRS, până la urmă, Uh, ne gândim ce uh, fac investitorii, uh, dar nu trebuie să pierdem din vedere ce se întâmplă peste tot în lume. Investitorii se plâng acum că ar dori să primească o cifră pentru uh, uh, veniturile nete din anul care urmează. Odată ce există această uh, cifră, uh, investitorii ar putea să uh, înțeleagă mai multe în legătură cu uh, modul în care ar putea să lucreze investițiile lor, iar pactul ecologic este uh, un exemplu în acest uh, sens. Oricum, mă bucur să mai împărtășesc cu dumneavoastră idei în legătură cu acest subiect. Cu răspunsul meu n-am încercat să spun că totul e simplu în ceea ce privește durabilitatea, clar că nu. Am tot dat, uh, am tot făcut discursuri și le-am susținut uh, Uh, spunând că există mare fragmentare în ceea ce privește standardele de durabilitate și că ceva trebuie să se întâmple în acest uh, uh, domeniu, ceea ce este interesant e că nici măcar rolul nostru aici nu este foarte clar. Există două tipuri de standarde de durabilitate, un tip pe care l-am menționat deja și care se gândește puțin ce se întâmplă cu chestiunile care vizează durabilitatea în legătură cu viitorul uh, financiar al companiei și apoi există și alte standarde la fel de legitime, însă cu uh, interes diferit, care pur și simplu întreabă uh, companiile ce intenții aveți pentru stabilitatea socială și pentru această planetă însă e ceva ce ne e oarecum străin, putem să mai studiem uh, lucrurile, celelalte standarde pe care le-am menționat se potrivesc uh, mai bine misiunii noastre, însă uh, e clar că mai reflectăm la acest subiect. Cu siguranță, însă nu vreau să spun că totul este uh, perfect. E clar că dacă ceva e absolut uh, necesar pentru o companie, își va găsi calea în uh, declarațiile financiare. Dirk Epping de la ECR acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să uh, le urez bun venit celor doi oaspeți ai noștri pe care îi știu de mult și pe domnul Licanen îl știu de la comisie când Uh, și domnul Rein, uh, era șef de cabinet, a jucat un rol important aici. Uh, știți foarte bine că um, noua comisie și noul președinte al BCE sunt pentru pactul ecologic și doresc ca acesta să atenueze schimbările climatice. Uniunea Europeană dorește să, să cheltuiască miliarde, trilioane de euro pe Uh, proiecte ecologice și pe obligațiunile ecologice, dar nu au hotărât încă ce proiecte de investiții sunt ecologice și care sunt standardele pentru aceste proiecte. Deci sistemul de certificare trebuie să fie stabilit. Întrebarea mea este, uh, dumneavoastră, uh, în, la cârma Comitetului de Standarde Financiare Internaționale, Uh, ce părere aveți în ceea ce privește modul în care se hotărăsc aceste standarde ecologice? Nu există un pericol că totul va fi hotărât politic și că va dispărea concurența și până la urmă vom ajunge la un sistem de subvenții, subvenții de stat, uh, care până la urmă sunt bani din, din buzunarul contribuabilului. Deci ajungem cumva la un fel de planificare a statului pe baza unor, uh, unor principii politice. Vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru. Viața mea ca, ca președinte a, a, este deja foarte complicată și a, presupune un, un oarecare grad de politică și contabilitatea e politică până la urmă. Mă bucur că nu trebuie să rezolv astfel de probleme care nu țin de mandatul meu, dar pot să-mi închipul că taxonomie ecologică este un lucru foarte complicat. Am citit în presă că Parlamentul, că Uniunea Europeană a hotărât, de pildă, să, să nu includă în uh, pachetul ecologic uh, energia nucleară. Dacă considerați că dioxidul de carbon e dracul, mai sunt și alte opinii, dar uh, până la urmă asta este o decizie politică. Dar nu, nu e de competența mea. Eu, ca cetățean, mă gândesc și eu la aceste subiecte, bineînțeles, dar uh, nu cred că ar fi înțelept uh, um, ca eu, în calitatea mea, să um, dau cu părerea aici. Deci, uh, cu tot respectul, vă spun că nu pot să vă răspund această întrebare și uh, îi las pe alții mai în măsură să răspundă. Da, uh, la ceea ce de taxa carbonului, vreau să vă spun că Finlanda a fost prima țară care a propus uh, și a adoptat o astfel de taxă în 88. Nu a fost o măsură populară, dar a fost pusă în aplicare și mai târziu, un an mai târziu, a făcut-o și Suedia. Și spun în continuare că logica de bază ar trebui să funcționeze. Dacă externalitățile sunt incluse în preț, mecanismul de piață poate să fie de ajutor. Și uh, această taxă este foarte importantă și uh, când intrăm apoi în acest domeniu al finanțării uh, uh ecologice, trebuie ca lucrurile să fie foarte cla- clare, să nu existe uh, Uh, nelămuriri, iar taxonomia este un pas foarte bun în această direcție. Știu că uh, foarte mulți uh, cer taxonomie. Eu am încercat să citesc întregul document și nu este o lectură ușoară. Dar învățăm pe parcurs cum să facem lucrurile mai simple și să nu ducem la o ecologizare generală fără criterii. Trebuie să, trebuie să vedem că am văzut și din discuțiile de la, de la IFRS o să vedem uh, ce rol uh, va avea exact această organizație. Este o întrebare care rămâne deschisă. Mulțumesc. De la GUE nu e nimeni? De la PPE avem un al doilea vorbitor? Dacă nu, Paul Tank de la uh, SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Da, uh, îmi dau seama că um, este importantă o taxa carbonului sau o reducere pentru declarațiile de asigurare, dar vreau să vorbesc despre un alt lucru. Câteodată mă, mi se pare ciudat uh, prezentarea rezultatelor financiare a companiilor când uh, discut cu un fond de pensii din uh, Franța, din Germania sau de un manager de active, mi se spun, mi spun că nu au date la dispoziție și nu nu interesează doar impactul durabilității uh, la nivelul, uh, la nivel procentual asupra profitului, ci la durabilitatea în sine. Și încearcă să găsească informații peste tot, deci toți managerii de active, de fonduri de pensii încearcă să obțină informații, date. Dumneavoastră ați spus că discutați acest lucru, dar uh, nu este normal că avem nevoie de date standardizate valabile în ceea ce privește multe aspecte ale companiei, mai ales că aici, uh, prin uh, publicarea informațiilor, taxonomie, uh, directiva privind raportarea financiară, se îndreaptă deja în această direcție. Thank you for your question. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Da, știu foarte bine, așa cum știți dumneavoastră, că instituțiile, că investito- investitorii din Olanda, de pildă, um, și în, as- în asociațiile lor uh, doresc foarte mult să primească astfel de informații și de date. Au, uh, ne-au cerut printr-un document acest lucru foarte clar. Și uh, ne aplecăm asupra acestui subiect. Dar vreau să vă spun un lucru. Indiferent de circumstanțe, mandatul de astăzi rămâne foarte important. Noi nu considerăm că este amenințat de raportarea de durabil, pe durabilitate. Cred că este o adăugire importantă. Pe lângă raportarea financiară uh, pură. Acum 10 ani, când am devenit eu președinte, nu, nu discuta nimeni despre acest subiect. Acum se discută acest subiect și este de mare importanță și creăm uh, acum uh, și un loc special pentru uh, raportarea de durabilitate în comentariul managerilor, de pildă, observațiile managerilor, deci facem ceva. Acum, în ce măsură putem să facem acest lucru? Asta rămâne o întrebare pe care trebuie să o analizăm în mai, multe detaliu, în mai mult detaliu. Bineînțeles, putem, ne putem adapta la vremurile moderne, dar în egală măsură trebuie să fim foarte atenți și să nu, să nu începem activități care nu sunt în sânge, să spunem așa. Și asta este um, chestiunea de care ne ocupăm acum. Acestea fiind spuse, îmi dau seama că e nevoie de o raportare pe durabilitate de durabilitate foarte, ehm, foarte temeinică, care este mai dificilă decât raportarea financiară, fiindcă este orientată către viitor, bineînțeles, și nu se uită în spate, se uită în față. Către viitor este mult mai puțin exact din același motiv și ehm, dacă spunem că contabilitatea are deja nuanțe politice, aceasta va fi și mai politizată, acest, uh, acest proces va fi și mai politizat. Deci nu este o întrebare ușor de răspuns și noi încercăm să fim foarte atenți. Dar așa cum am vrut să vă spun, uh, mentalitatea noastră a evoluat. Doriți o întrebare suplimentară foarte pe scurt. Sper că raportarea financiară și ea orientată pe, spre viitor. Deci discuțiile de pildă despre rata de reducere sunt cele cruciale. Dar bineînțeles, nu mă aștept ca dumneavoastră să aveți o abordare cuprinzătoare imediat. Dar mă îngrijorează faptul că dacă rămânem la stadiul de vorbe, rămâneți la stadiul de vorbe și nu treceți și la fapte, fiindcă e mult de lucru, că lucrurile nu, se, nu vor fi demarate, fiindcă pentru a le pune în mișcare trebuie să fie demarate, dar în, în, sigur, în egală măsură trebuie să ne gândim că sunt foarte multe organisme în lume care fac acest lucru și care au uh, făcut o treabă extraordinar, uh, o, extraordinară, iar aceste organisme trebuie să fie folosite. Uh, eu ce-mi doresc ar fi ca unele dintre ele să se întâlnească și să creeze um, niște standarde globale, fiindcă este o problemă globală și, bineînțeles, toată lumea trebuie să, să-și facă, să facă ce poate, dar sper să existe standarde globale pentru această problemă, fiindcă problema, după cum știți, este cea mai mare problemă mondială cu care ne confruntăm. Dar am discutat cu toată lumea, bineînțeles, și acum analizăm, analizăm această chestiune. Și trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește aceste lucruri. Mulțumesc! Mai avem câteva minute pentru um, lor de cuvânt spontane. Domnul Iachel Iunias. Mulțumesc, domnule președinte. Um, când ați arătat uh, um, decalajul între uh, garanția pe profit și, și uh, asigurările profitului uh, în Japonia și în alte țări. Desigur, asta poate fi o problemă uh, și în ceea ce privește comportamentul consumatorilor uh, În ce măsură sunt, sau pe ce perioadă sunt incluse aceste rate negative în, în declarațiile financiare ale companiilor și se estimează că aceste rate negative ar putea să continue încă zeci de ani. Iar asta înseamnă că unele companii sau chiar unele grupuri ar putea să dea faliment uh, dacă nu se ține cont de aceste rate negative acum ce faceți dumneavoastră și ce fac alte și uh, ce discutați cu celelalte instituții în acest sens. Da, unele țări sunt curajoase, cum ar fi Corea, de pildă. Corea va adopta IFRS 17 uh, și acum își recapitalizează industria cu această ocazie, fiindcă asta va arăta, va arăta foarte clar că companiile de asigurare au nevoie de foarte mult capital și mulți, uh, multe companii de asigurare din Germania nu intră sub mandatul IFRS, fiindcă sunt companii mici și nu știu ce se va întâmpla cu ele, cum vor fi abordate aceste companii, dar într-adevăr este o problemă. Sper ca și uh, Europa să adopte mai repede uh, acest document, cu cât ne vom ocupa mai repede de această problemă, cu atât mai bine, fiindcă lucrurile nu se vor termina peste noapte. Eu uh, am fost uh, în o țară unde uh, o companie de asigurare ne-a spus că uh, autoritatea de reglementare nu ne mai permite să oferim anumite produse, fiindcă acestea sunt în pierdere și trebuie să oferim alte proiecte. Deci, cu cât arătăm mai repede cât de rău, cât de prost stau lucrurile și asta nu se întâmplă acum, cu atât mai bine putem să, cu atât mai repede putem să îmbunătățim situația. Dar cred că asta va fi o problemă pe termen lung pentru asiguratori și pentru bănci, fiindcă și băncile au aceeași probleme. Dacă ne uităm la valoarea uh, de piață a băncilor europene, uh, sunt sub valoarea contabilă și asta din cauza aceleiași probleme, fiindcă le e foarte greu să uh, scoată profit, facă profit uh, pe un, uh, un continent unde multe bănci sunt în continuare uh, fragile și asta este o problemă foarte gravă. Nu mai avem uh, întrebări. Mulțumesc celor doi oaspeți pentru prezența altor de ba, Mai avem o solicitare la întrebările spontane și mai avem și timp pentru ea. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Uh, eu aș vrea să... Aici sunt. Sunt uh, membru nou al uh, comisiei dumneavoastră și nu cunosc dezbaterile anterioare uh, privind conținutul normelor de durabilitate. În anumite țări, ca în Franța de pildă, noi am adoptat deja în contabilitate rapoartele nefinanciare, care sunt obligatorii pentru uh, marile companii, rapoarte IFRS și acum marile companii se uh, sunt interesate de această companie universală, așa cum se numește ea, ca, pentru a completa bilanțul financiar prin producții uh, pozitive și negative ale companiilor pe, teritoriile, pe teritoriu. Iar uh, externalitățile pozitive se referă uh, la biodiversitate, crearea de locuri de muncă și, um, și care creează locuri de muncă în ceea ce privește bunăstarea Uh, trebuie să existe indicatori pentru măsurarea acestora, dar se fac demersuri în acest sens și uh, contabilitatea externalităților uh, negative. Ați vorbit despre dioxid de carbon, despre poluare, de alte feluri, impactul negativ asupra biodiversității, deci tot impactul negativ asupra, asupra teritoriului. Aceste demersuri sunt incluse în reflexia dumneavoastră și dacă nu, ce părere aveți despre posibilitatea de a le include totuși? Vă mulțumesc! Mulțumesc! și aveți cuvântul acum pentru un răspuns foarte scurt. Da, știu că în Franța există o reglementare bine pusă la punct uh, care le cere companiilor de a uh, da informații, oferi informații privind um, o gamă foarte largă de aspecte și aportul anual uh, al, în Franța este foarte mare, voluminos, de 400 de pagini, deci jumătate, cam de două ori mai mare decât în Germania, de pildă. Și uh, ca să vă... Când i-am răspuns domnului Tan, care mi-a pus aceeași întrebare ca dumneavoastră, eu am uh, spus foarte clar că trebuie să ne asigurăm uh, că, că noi ne vom concentra în continuare pe informațiile financiare, dar în egală măsură abordăm aceste probleme într-un mod mai uh, general cu multă atenție, bineînțeles, și, în, și cu, multă, cu multă atenție și am anunțit, dar deocamdată este prea devreme să vă spunem dacă ne putem lărgi orizontul în acest sens. Mulțumesc, mulțumesc în continuare, mulțumesc încă o dată oaspeților noștri și acum începem, vom începe votul la ora 12. Hello? If everybody can take a seat. Vă rog să luați loc. Okay, before starting the Înainte de a începe votul, haideți să testăm consolele, să deschide votul pentru test, da? Cred, da. Mai trebuie să voteze trei persoane. Încă o persoană. Și așa ne asigurăm că toată lumea e prezentă, dar haideți, încă o persoană, se închide votul. Iar uh, acum putem începe și să votăm primul raport privind Uniunea Bancară, uh, raportul anual al Uniunii Bancare pe 2019. Începem compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul uh, 60. Cine este pentru? Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C. Pentru. Haideți să verificăm electronic, da. Verificăm electronic amendamentul 74. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul C, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul F pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul G pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru împotrivă, abțineri,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 Amendamentul 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Mi se pare că, se, că e respins, dar nu sunt sigură. Se închide votul. Se adoptă. Vedeți? Dar nu toată lumea a ridicat mâna de la început. Compromisul al, uh, alineatul 12, textul inițial, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, P, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, abțineri se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, Verificăm electronic 237. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AC. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AD. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AD. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 276 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum în ceea ce privește trimiterile, vot în bloc de la 1 la 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi de la 4, 4 amendamentul 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Textul inițial, trimiterea 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. La 6 există un amendament oral, înțeleg, sau nu? De la Renew. Suntem la trimiterea 6. Și avem un amendament oral de la Renew, asta văd eu aici. Sunt obiecții?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 abțineri, se adoptă. Apoi uh, avem un amendament oral de la raportor privind numărul 14. Aveți obiecții? Bun, atunci votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6 uh, este caduc. După aceea avem un, încă un amendament oral de la, din partea raportorului la 14b. Dacă nu sunt obiecții, votăm. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Votăm amendamentele 8 și 9, care sunt identice. Cine este pentru? Împotriva Abțineri. Se adoptă. Acum votăm în bloc de la trimiterile de la 15 la 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul inițial, uh, trimiterile 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Close the vote. Se închide votul. Approved. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromise. Amendamentul de compromis W pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul Y pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supunem la vot textul astfel uh, amendat. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis uh, votul. Se adoptă 42 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 9 abțineri. Ok. Now we vote. Trecem acum la um, politica europeană de concurență. Și cred că putem începe votul. Începem cu amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. We go to amendment 241 in favor. Amendamentul 241 pentru, împotriva, abținerii. Cred că trebuie să verificăm, îmi pare rău. Uh, am deschis votul. <coughs> Closed. Am închis votul. <coughs> Adopted. Uh, Se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis D pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 77 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis H pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 136 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm. Am deschis votul. Close the vote. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 139 acum pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul de compromis K pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendment 109 in favor Against. Amendamentul 109 pentru, împotriva abținerii se respinge. Amendamentul 111 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 113 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 153 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva abțineri se respinge. 155 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul. Close the vote. Am închis votul. Se respinge. Compromisul L pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis M pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis N pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 178 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul. Close the vote. Am închis votul. Se adoptă. Diferența de un vot a fost foarte strânsă. Amendamentul de compromis O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis PA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont- continuăm cu amendamentul 202 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul. Closed vote. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis Q pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 152 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 194 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis R pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis S pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis T pentru, împotriva, uh, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis U pentru, împotriva, abțineri uh, se adoptă. Amendamentul 239 acum pentru împotriva abțineri se adoptă 240 pentru împotriva abțineri se adoptă. 244 pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul. Close the vote. Am închis votul, se adoptă. În diferență de un vot. 246 acum pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis V. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 112. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 274. Pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul. Close the vote. Am închis votul. Se adoptă. 257 acum. Pentru împotriva. Abținări. Mi s-a părut că se adoptă, dar haide să verificăm. Am deschis uh, votul pe marginea amendamentului 257. Am închis votul. Se adoptă. Amend- amendamentul de compromis W pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 263 pentru, împotriva, abțineri, se respinge amendamentul 270 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis X pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A 115 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 117 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Y pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul compromis Z pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AA pentru, împotriva, abținerii. se adoptă. Compromise AB in favor. Compromisul AB pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 298 pentru împotriva abținerii se respinge. Compromisul AC pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 121 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, am deschis votul. Close the vote. Am închis votul, se adoptă. 299 pentru, împotrivă, abțineri, v-aș ruga să ridicați brațele pentru că altfel nu văd și trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 299. Am deschis votul. Close the vote. Am închis votul. Se respinge. Da, dar trebuie ca toată lumea să ridice brațele. 301 pentru, împotriva, Abțineri, vă mulțumesc, se adoptă. 302 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 303 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AD pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul de compromis AE pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 327 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 329 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte a amendamentului 329 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AH pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AI pentru împotriva abținerii se adoptă. Continuăm cu amendamentul 335 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 la trimiterea 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 uh, identic cu amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Textul original acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 7. Pentru, împotriva, abțineri. Avem acum un amendament uh, oral la trimiterea 17, 17B, dacă nu, la referința 17B, dacă nu e nimeni împotrivă, se pune la vot, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis AJ acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis a capa pentru împotriva uh, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se respinge. Douăzeci patru pentru împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. Avem acum un amendament oral la referința C, la considerentul C, dacă nu sunt obiecții, îl supunem la vot. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Am ajuns acum la liniatul 1 Amendamentul din partea Comisiei INTA. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. A doua parte, tot de la Comisia INTA, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. INTA 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 10 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 12 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 13 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 14 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva. Verificăm. Am deschis votul. On par- paragraph 6. Da, deci amendam- amendamentul uh, din partea Comisiei INTA la aliniatul 16. Am închis votul. Adopted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 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și supunem la vot textul astfel uh, amendat. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. 28 de voturi pentru, 5 voturi uh, împotrivă și 18 abțineri. Se adoptă. Următorul punct de pe ordinea de zi. În mod normal trebuie să votăm semestrul european pentru cotonarea politicilor economice, analiza anuală a creșterii 2020, însă coordonatorii Vă rog, spune doamna uh, președintă, un minut pentru această comunicare foarte importantă. În această dimineață, coordonatorii s-au pus de acord uh, să amâne uh, votul pentru prima săptămână din martie. În mod normal, pe 4 martie dimineața trebuie să votăm. Așteptăm doar autorizația care ne va parveni la finele zilei de astăzi. Deci vă vom oferi uh, confirmarea pentru votul acestui raport pe marți 8.30, uh, 4 martie 8.30 din